Aliniatul 38, text original, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 56, text original, pe trei părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte și a treia, vot prin apel nominal, a doua parte s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul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 se adoptă. 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Referirea 43 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, vot prin apel nominal, s-a deschis votul.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 A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm acum cu raportul domnului McAllister. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 4, text original, pentru,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 Textul original devine caduc. Continuăm cu amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 44, text original, vot prin apel nominal. Dar întâi verificăm amendamentul 10. Deci votăm electronic amendamentul 10. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 44, um, vot prin apel nominal, textul original, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 46, pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu aliniatul 56 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă,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 împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la votul cu privire la rezoluția Comisiei AFET în totalitatea sa. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul.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 abțineri, se respinge. Aliniatul 3, text original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 21, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă.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 pe două părți, ambele prin apel nominal. Prima parte s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. A doua parte, cu aceasta devine caduc. Amendamentul 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 27. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă,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 Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original, aliniatul 21, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 31 pentru, împotrivă,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 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 37, text original pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, vot până apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 10 pentru, împotrivă,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 Se respinge aliniatul 48, text original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, încă o dată vă rog, 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 12, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliniatul 64, text original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 66, text original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 68, text original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 69, text original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 73, text original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Textul original devine caduc. Amendamentul 15. Vot în apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge.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 Rezoluția, așa cum a fost ea modificată, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Continuăm cu rezoluția cu privire la poziția Parlamentului European față de conferința privind viitorul Europei. Amendamentul 6, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Amendamentul 6, deci. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 17 vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 36 vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 37 vot în apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 41, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original, aliniatul 7, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alinatul 8, text original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3, vot prin apel nominal, s-a deschis votul.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 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 71, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 49, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72, verificăm întâi amendamentul 69. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 72, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Textul original devine caduc. Amendamentul 52, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 74, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea.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 A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 54, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Continuăm cu amendamentul 76. Mi s-a comunicat că există un amendament oral. Domnul Freund. Äh, domnule președinte. Aș dori să depun un amendament oral pentru a înlocui Strasbourg cu Bruxelles. Este vorba de, este sediul majorității instituțiilor europene și cred că este important să transmitem cetățenilor un semnal clar că sunt luați în serios și că la finalul agorelor cetățenești să aibă loc o reuniune la Bruxelles și nu la Strasbourg. Domnule președinte, uh, v-aș fi întrerupt pentru că nu aveți voie să dați justificări. Există opoziție față de acest uh, amendament? Este nevoie de 40 de colegi. Sunt 40 de colegi, amendamentul oral este inadmisibil. Votăm textul inițial al amendamentului 76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 abțineri, se respinge. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 60, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 65, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 66 pentru, împotrivă, Abțineri, se respinge. Amendamentul 5, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 26, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 32 pentru,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 împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 35, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Trecem acum la rezoluția în totalitatea sa, așa cum a fost ea modificată. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Ich danke Ihnen sehr. Vă mulțumesc tuturor. tisztelt kollégák kérem csendben hagyják el a termet. Dear colleagues, I ask you to leave. Dragi colegi, am să vă rog să părăsiți uh, sala în liniște. In a quiet manner, we are going to start. O să începem uh, explicațiile de vot. Așadar, dragi colegi, vă rog să părăsiți sala în liniște. Tájékoztatom önöket, Vă rog să faceți liniște, spune președintele. Please, colleagues, leave the room. Vă rog, dragi colegi, părăsiți sala făcând cât mai puțin zgomot. Hogy a sok szóbeli szavazat indoklási kérelmet kérelem mi. Mulțumesc foarte mult. Avem multe explicații de vot și ca să reușim să le ascultăm pe toate, va trebui să ne organizăm foarte bine pentru că trebuie să ne oprim la 3 fără un sfert atunci când hemiciclul trebuie eliberat ca să poată fi pregătit pentru sesiunea de uh, după amiază. Deci cine nu, ajunge, nu apucă să ia cuvântul până atunci va putea să o facă mâine după amiază, altfel explicațiile pot fi făcute și în uh, scris. Uh, dragi colegi, începem uh, procedura explicațiilor de vot. Așadar, începem cu uh, Pactul Ecologic European. Uh, domnul Keller, un minut. Uh, uh, doamnă președinte acordul uh, ecologic european, pactul ecologic european, va permite tuturor statelor membre să treacă la o societate cu emisii reduse de carbon. Dar acesta este doar un punct de plecare. Președinta intervine din nou și roagă vorbitorul să mai aștepte câteva secunde până când uh, toată lumea iese din sală pentru a relua apoi discursul. Nu mi au nici propriile vorbe, spune uh, vorbitorul. Uh. Okay, then I okay, became more quiet. You. The floor is yours. Aveți cuvântul așadar din nou. Doamna președinte, pactul ecologic va permite tuturor statelor membre să facă tranziția către o, o societate cu emisii reduse de carbon, dar asta este doar un punct de plecare. Am votat pentru acest pact, pentru că el reprezintă un plan solid de decarbonizare a economiilor noastre. Pentru a realiza acest lucru avem nevoie de trei chestiuni. În primul rând, trebuie să asigurăm uh, să ne asigurăm că toate comunitățile locale sunt susținute pentru a face o tranziție justă către economia cu emisii reduse de carbon. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că guvernele sunt dispuse să ia decizii uh, dure acum și nu mai târziu. Și în al treilea rând, trebuie să ne asigurăm că uh, afacerile, întreprinderile lucrează mână în mână cu guvernul și colaborează cu, cu guvernul. Uh, timpul trece, uh, trebuie să salvăm planeta. Uh, toate incendiile din Australia ar trebui să ne uh, facă pe toți din această sală să ne temem și să înțelegem uh, urgi, urgența. Și în uh, țara mea există o vreme anormală, foarte multe furtuni. Trebuie să dăm oamenilor speranță, speranța că putem uh, schimba lucrurile, pentru că fără speranță oamenii vor uh, uh renunța să mai facă eforturi. Vă uh, îndemn să vedeți discursul de Crăciun al primului ministru neozelandez Jacinda Ardern. Acest uh, discurs mi-a dat mie personal speranța că noi, oamenii, putem să ne salvăm planeta. Mulțumesc. Dragi colegi, spune președintele, vă mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, vă rog să respectați uh, limita de un minut de intervenție chiar dacă trebuie să vă scurtați un pic intervențiile, ca să aibă toată lumea timp. Uh, domnul uh, Hook de la Renew acum. Cea mai importantă acțiune pe care o face Uniunea Europeană este pactul ecologic. Este un efort necesar de a opri schimbările climatice și de a proteja biodiversitatea pentru întotdeauna. Cadrul de acțiune trebuie să fie agreat la nivel european și internațional. Poluarea nu se oprește și nu s-a oprit niciodată la frontierele naționale. E nevoie de contribuția fiecărui individ și a fiecărei comunități locale în uh, orașul meu, Favisham, poluarea aerului este de trei ori peste limitele acceptate și guvernul uh, nostru uh, care dă și, lasă acest lucru să continue. Noi avem proiecte de mediu, am devenit un uh, oraș liber de plastic, de exemplu. Deci dacă dați comunităților putere, ele își vor rezolva problemele. Acest pact ecologic promite uh, Uh, acțiune pentru a asigura viitorul copilor noștri. Nu putem să continuăm să distrugem planeta, putem folosi însă tehnologia ca să avem un viitor mai verde și mai curat. Doamna Jones, un minut. Mrs. Jones, the floor is yours. Doamna Jones, aveți cuvântul. urgența climatică este una dintre cele mai mari provocări pentru umanitate și toți actorii implicați trebuie să facă tot ce le stă în putință ca să o combată. Suntem un model economic aparte, trebuie să ne adaptăm însă secolului 21, să ținem cont de progresele sociale și economice, dar să reducem inegalitățile ca să nu lăsăm pe nimeni în urmă. Pactul ecologic european se întinde din Irlanda până în România, dar uh, ce credeți? Zona geografică britanică nu ar trebui să fie trecută cu vederea dacă vrem cu adevărat să luptăm împotriva crizei climei. Și țara Galilor a fost prima din lume care a declarat urgența climatică. Vrem să lucrăm împreună cu vecinii noștri. Vrem și trebuie să o facem. Pactul ecologic european trebuie să permită întregii Europe să uh, profite de creștere economică sustenabilă și să îmbunătățească bunăstarea cetățenilor. Pactul ecologic trebuie să permite ca politicile sociale, economice și de mediu să garanteze o tranziție echitabilă și să permită uh, modificările industriale necesare. Țara Galilor își va face uh, treaba, indiferent dacă este înăuntru Uniunii Europene sau în afara. Uh, Manuel Bompar acum cuvântul de la GUE. Dragi colegi, doamnă președinte, Parlamentul nostru a proclamat cu puțin timp în urmă starea de urgență ecologică și de mediu. Prin urmare, este necesar să acționăm și să ne ridicăm la înălțimea urgenței pe care am decretat-o împreună. Totuși, textul pe care ne l-ați propus spre votare, deși uh, declară intenții interesante, nu ia și măsuri la înălțimea urgenței situației. Uh, Câteva exemple. Obiectivul de reducere a uh, emisiilor cu efect de seră este insuficient. Trebuie să mergem până la 65% reducere de astfel de emisii până în 2030 dacă vrem să ținem sub control uh, încălzirea climatică. Textul refuză reforma profundă necesară a uh, politicii agricole comune Textul prezentat de comisie nu uh, permite o tranziție ecologică a agriculturii. Textul nu denunță politica comercială a Uniunii și acordurile de liber schimb. Pe scurt, pe toate aceste te- puncte, textul este insuficient și nu pot, din păcate, să îl susțin. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Jessica Stegrod. Have all the answers yet. Încă nu avem toate răspunsurile. Este începutul de drum, dar uh, e un moment la fel de istoric precum uh, atunci când omul a pășit pe lună. Să promit o nouă aterizare pe lună într-o lume care riscă să se sufoce din cauza emisiilor uh, poluante, nu mi se pare că este ceva serios. E la fel ca un discurs populist dar avem nevoie de investiții. Dacă investim uh, mii de miliarde pentru măsurile de climă, înseamnă că nu vei avea bani pentru sistemele de îngrijire de sănătate, pentru a uh, crea um, locuri de muncă și pentru a garanta creșterea economică o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon e ca un pansament pe rană care se va dezlipi destul de repede. Ar fi mai bine să stabilim niște obiective raționale și de aceea am votat împotrivă. Mulțumesc. Acum doamna Șoidrova, un minut. Că Parlamentul... Doamnelor și domnilor, poziția Parlamentului European în ce privește pactul ecologic uh, pentru Europa este semnificativ. Eu mă așteptam să fie ambițioasă, dar și rațională. Din nefericire, mai mult ambițioasă decât rațională și uh, în cele din urmă eu m-am abținut. M-am concentrat pe două subiecte. Mai întâi agricultura, pentru că avem nevoie de agricultură sustenabilă și trebuie să recunoaștem că acest lucru nu se poate realiza uh, decât uh, prin uh, stimularea fermierilor să îndeplinească cerințele și obiectivele din uh, pactul ecologic și trebuie să creăm noi oportunități pentru fermieri ca să lupte împotriva schimbărilor climatice. În acest domeniu, propunerea este acceptabilă. Ce este inacceptabil este un amendament privind energia nucleară și, uh, de asemenea, acest raport uh, recunoaște subsidiaritatea și posibilitatea ca statele membre să-și determine propriul mix energetic, dar uh, un, amend, amenda, un amendament care să recunoască energia nucleară este o parte importantă a luptei cu schimbările climatice și el nu a fost votat și de aceea m-am abținut. Mulțumesc, doamna Ioeva. Vă mulțumesc. Am votat pentru această rezoluție cu privire la pactul ecologic european, deoarece aceasta um, oglindește poziția Parlamentului European. Ne dorim uh, neutralitate um, ecologică și o calitate de viață ridicată pe planeta noastră. Este o propunere echilibrată Trebuie să ne confruntăm cu schimbările climatice și trebuie să asigurăm o tranziție justă, creând în același timp oportunități economice. Esențială este cooperarea la toate nivelurile, între, în, cu societatea civilă, cu economia. Această rezoluție dorește să uh, urmărește o societate uh, neutră din punct de vedere al carbonului. De asemenea, solicită restul lui, face apel la restul lumii pentru a coopera. Noul pact ecologic european este necesar și în același timp o oportunitate economică. Astfel vom putea atrage alături de noi și alți actori. Mulțumesc, domnul Polciac, în numele PP. Bine, ja jsem eh, podpořil tento... Mulțumesc, Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul, doamnă președinte. Eu am votat pentru această propunere deoarece ne îndreptăm în direcția cea bună. Este într-adevăr o mare provocare pentru Uniunea Europeană și nu numai. Uh, mă gândesc, de exemplu, la țara mea, Republica Cehă, în care există multe regiuni care nu sunt deloc pregătite pentru această uh, tranziție sau pentru a îndeplini obiectivele pe care ne le-am fixat, dar este și o oportunitate, o oportunitate de modernizare. Însă, ceea ce mă îngrijorează este faptul că unii au votat pentru niște amendamente care, de fapt, uh, ar fi fost utile. Este mare păcat că nu am susținut energia nucleară și sunt mirat că Parlamentul a refuzat să enumere consecințele acestor măsuri. În mod normal m-aș fi abținut pentru că eram dezamăgit, dar uh, am preferat să nu am o abordare negativă și de aceea până la urmă am votat pentru. Pentru că să nu uităm că noi am uh, făcut rău planetei. Charlie Vermers, ECR-tul. Are contul domnul Charlie Vermers de la ECR. Nu, atunci mergem la doamna Veronica Vercinova, ECR. Děkuji, paní předsedající. Mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați dat cuvântul. Nu am votat uh, pentru această propunere Deși susțin uh, o serie dintre scopurile, cum ar fi creșterea biodiversității, protecția pădurilor și mai departe, dar în unele domenii sugestiile pe care le face sunt extreme și nu vor duce la rezultatele dorite, ci vor pune o povară extremă asupra cetățenilor noștri. Mă întreb dacă cei care au votat pentru uh, i-au întrebat pe alegătorilor dacă ei sunt de acord cu creșterea costurilor energetice și de încălzire, de exemplu, și de asemenea v-ați întrebat uh, alegătorii dacă ei sunt de acord cu distrugerea locurilor de muncă? Uh, cred că nu le uh, spuneți uh, alegătorilor aceste efecte. Le ține secrete și dacă ne uităm uh, în unele țări unde au apărut greve, mă întreb unde o să ajungem un minut. Uniunea Europeană trebuie să se ocupe de criza climatică. Chiar acum, Pactul Ecologic European este un instrument politic major ca să putem să uh, facem față consecințelor tranziției către o economie fără emisii de carbon. Sunt foarte mândră de rolul pe care noi, verzii, le am jucat. Parlamentul European în sfârșit se ocupă uh, de faptul că trebuie să scoatem combustibilii fosili din orașele noastre și să punem femeile în centrul pactului ecologic, dar munca nu se încheie aici, abia începe. Trebuie să facem presiune asupra Comisiei ca să punem în aplicare un adevărat pact ecologic care să includă uh, protecția socială, să aibă ambiții de protecția mediului mai mari și să însoțească pe uh, cetățeni și să le dea cuvântul. Mulțumesc, Wallace, un minut. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt multe puncte în uh, rezoluția privind uh, acest pact. Alineatul 20, de exemplu, se asigură că costurile renovărilor nu vor fi plătite de cei mai vulnerabili, Uh, se fac uh, referințe la microplastic, uh, la economia circulară, la susținerea muncitorilor. Totuși, n-am putut susține rezoluția pentru că s-au încălcat prea multe principii, se subminează nevoia de acțiuni de urgență, atât în ce privește clima, cât și inegalitățile. Com- e complet ignorat acordul Mercosur, se elimină gazul, ceea ce e o nebunie, și refuză o, să se Uh, pună o limită uh, în acest cad și uh, cheltuind 60 de miliarde de euro ca să finanțăm ferme mari industriale în timp ce fermele de familie sunt distruse, e inacceptabil. De asemenea, se reduce angajamentul actual al Parlamentului de 59% reducerea emisiilor până în 2030, fără nicio evaluare de impact. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc următorul vorbitor, doamna Claire Daly. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, uh, noi în Uniunea Europeană am făcut mai multe decât alte economii um, ca să apărăm clima, dar asta nu înseamnă că este suficient. Pe de altă parte, eu am votat împotriva rezoluției pentru că în niciun caz nu s-au luat măsuri suficiente pe măsura uh, um, eforturilor de care de fapt este nevoie ca să facem față acestei crize. Noi nu suntem deloc gata să facem față reducerii pe scară mare și prea bruscă a acestor emisii, pentru că cele 100 de companii care sunt uh, vinovate pentru 70% din emisiile mondiale nu vor uh, face ce credem noi. Și ne felicităm pentru că va exista acest fond, pentru, dar nu știm cum îl vom finanța. Pe de o parte, scoatem uh, gazul din mixul energetic, dar cheltuim miliarde pentru industria de armament, care are o mare amprentă ecologică. De fapt, uh, această rezoluție este o adevărată insultă la adresa celor care vor cu adevărat să apere clima. Acum, domnul Gluck. Mulțumesc. Doamnelor și, domn- și domnilor, nu suntem de acord cu Uh, tot ce a fost uh, adoptat astăzi uh, cu noul pact ecologic european. Însă nu am dorit să respingem această rezoluție, pentru că mai ales noi, ca aleși direct ai um, cetățenilor în Uniunea Europeană, trebuie să luptăm pentru protecția climatică. Mai ales când vine vorba de ETS, extinderea sa la uh, traficul rutier, la clădiri și așa mai departe. Asta nu putem înțelege. Tot ce eh, ține de ETS eh, eh, neincluderea acestor domenii în ETS este greu de înțeles. Toate domeniile incluse în ETS fac progrese, celelalte nu. Cred că ar trebui să extindem ETS la, atât la traficul rutier cât și la clădiri. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul domnul Brăcles în numele SND. Europski. Mulțumesc foarte mult. Eu am votat în favoarea acestei uh, rezoluții referitoare la Pactul Ecologic European pentru că este necesar acest lucru, deși e adevărat că este un pic uh, văduvită dimensiunea socială. Economia noastră nu este una ecologică în acest moment, dar este nevoie de o dimensiune socială și o dimensiune care să dea dovadă de solidaritate, astfel încât noi, Uniunea Europeană, și uh, riscăm, dacă nu avem această dimensiune socială, să pierdem totuși susținerea atât de necesară. Dacă acest tip de evoluție va fi numai în folosul unora, iar costurile sunt suportate numai de către unii, este clar că oamenii se vor revolta. Însă, încă mai avem un răgaz să corectăm acest neajuns și anume să facem acest lucru prin intermediul unei rezoluții care să includă dimensiunea socială a acestui pact ecologic european. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc! Urmează la cuvânt domnul Henel, un minut. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președintă. Să nu uităm că ne-am angajat cu hotărâre ca statele pe care le reprezentăm să fie vârful de lance în lupta împotriva schimbărilor de, clime, de climă și pentru protecția biodiversității. Întregul pachet ecologic uh, vine cu o serie de dispoziții constrângătoare pentru drepturile statelor membre și oferă puteri exorbitante, totalitare instituțiilor centrale europene. Vedem la ce grad s-a ajuns cu birocratizarea și cu subordonarea în ansamblu acestui text. Noi am încercat să venim cu set de amendamente pentru a face acest proiect pentru un pact ecologic mai realist, mai coerent, gândindu-ne la sute de miliarde de euro mobilizate. Însă suntem siliți să obligăm că mulți membri ai acestui Parlament preferă un consens diluat care nu va oferi europenilor ce așteaptă pe plan social și economic. și în ciuda ambițiilor noastre ecologice ne-am, ne-am obținut de la vot din acest motiv. Îmi pare rău că nu v-am observat. Vă rog. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. Acum 50 de ani, leii, leii, tigri și lupii erau un pericol. Astăzi, leii sunt sub presiune, tigrii nu se știe și lupii au izbândit Lei trăiesc în țările sărace, tigrii în țările cu venit mediu și lupii în cele bogate. Cel mai bun lucru ce se poate întâmpla mediului este capitalismul de piață. Natura este o resursă de exploatat, s-a spus lucru care s-a constat de către Marx, lucru care s-a constatat uh, de altfel. Lacul Baikal a fost transformat într-o uh, fosă de canalizare de către sovietici. Împădurirea, creșterea biodiversității, reintroducerea speciilor pe cale de dispariție, toate aceste lucruri se întâmplă în țări care și-au deschis piețele către lume și sunt suficient de bogate pentru a-și permite. Deci, dacă vrem să conservăm natura, trebuie să susținem conservatorii. Mulțumesc! Domnul Vondra, acum de la ECR. Intervenție fără microfon din partea domnului Voindră. Šetřit zdroje, jak revitalizovat lesy. Trebuie să avem foarte mare grijă să vedem cum putem uh, economisi resursele, să regenerăm resursele hidrice și să reîmpădurim uh, pământul. Textul este mult prea radical una peste alta. Nu am uh, votat pentru acest text, deoarece obiectivele nu sunt realiste și asta pentru că țintele de reducere până în 2030 sunt oricum numai realiste, nu. Iar resursele angajate ieri de către Comisia Europeană, care se ridică la un miliard de euro pe an pentru întreaga Uniune Europeană, reprezintă o sumă de toată jena, o picătură în ocean. Și Vorbim și de două amendamente pe care noi le-am înaintat pentru a susține energia nucleară, ceea ce ar putea permite acest proces de uh, tranziție pentru a <clears throat> ajuta pe cei care sunt nevoiți să folosească sisteme de termoficare. Aceste amendamente nu au fost adoptate, motiv pentru care i-am votat împotriva. Mulțumesc foarte mult. mulțumesc, domnul Angel Giambatski din partea ECR. Un minut. Păi, Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, убедено гласувах против така наречената европейска зелена. Doamnelor și domnilor, m-am opus acestui așa zis pact ecologic, nu doar pentru că documentul ciudat al unui nou cult mistic, de natura genera psihoze și neuroze, însă e și un document ipocrit. Cum îndrăzniți să votați în favoarea sa mai ales dacă ne gândim că acum cu câteva luni în urmă am votat ca camioane goale să poată călători prin Europa doar ca bulgarii și alți europeni din el să nu aibă locuri de muncă. Acest acord cere încetarea utilizării cărbunelui în Europa și în Europa de Est. Dar în același timp nu sprijinim cea mai ecologică formă de generare energie, energia nucleară. Nu avem decât vântul și mai știu eu ce, și albinele. Toate fabricile se mută în China, toată fabricația se mută în China și noi suntem de vină. Doamna Ghiu. It's your turn now. Um, I, I Sprijin ferm Pactul Verde European. Amploarea provocării este așa de mare încât avem nevoie de revoluții la nivel global, nu doar ceea ce face guvernul în general în fiecare stat, ci ceea ce îi determinăm pe cetățeni să facă. Povara și costurile nu trebuie suportate de cei care au cele mai puține resurse și veniturile cele mai mici. Trebuie să ne asigurăm că Populiștii nu exploatează teama care există în rândul cetățenilor față de schimbare și cred că de asemenea ne revine nouă sarcina de a ne asigura că oamenii înțeleg importanța activității acestea și a durabilității ei pentru a asigura viața pe planetă. În Comisia Econ, prin activitatea mea, mă bucur să spun că am putut să Uh, mă asigur că aceste lucruri sunt respectate în domeniul uh, financiar și am prezentat un raport privind jaloanele în acest sens. Am votat, am sprijinit și mă bucur. Mulțumim foarte mult pentru comentarii, spune doamna președintă. Următoarea explicație de vot vine cu privire la moțiunea de rezoluție privind implementarea și monitorizarea dispozițiile privind drepturile cetățenilor prin acordul de retragere pentru Regatul Lunii. și începem cu Billy Cahana, un minut. Oh, I'm very sorry, I didn't realize that he left. Îmi pare rău, nu mi-am dat seama că ne-a părăsit plenara. Atunci, ca și în dezbaterea anterioară, Jackie Jones, din partea SND.